Votăm cele șase propuneri de rezoluție. Începem cu India, situația femeilor în India. Avem o rezoluție comună din partea șase grupuri politice și a domnului Pașca. Cine e de acord cu această rezoluție? Cine pentru? Cine împotrivă? Abțineri? Și văd că există unanimitate. Trecem acum la situația drepturilor omului în Bahrain. Și aici avem o rezoluție comună a șase grupuri politice și domnul Pacica. La alineatul 10 există un amendament oral din partea doamnei Andrichiene care ni-l va prezenta acum. Domnule președinte, în numele grupului PP aș vrea să propun un amendament oral la paragraful 10. Amendamentul uh, este reprezentat de un singur cuvânt, cuvântul directly în engleză, în mod direct. Deci paragraful 10 va fi următorul. A quote, stresses its strong disapproval of the lack of an EU response to the ongoing situation in Bahrain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 End of quotation. Thank you. Vă mulțumim, doamnă Andrichene. Exist cine e împotriva acestui adăugire a cuvântului direct. Nu e cazul, atunci votăm pe două părți, aliniatul 10, prima parte, în care există cuvântul directly, cine e pentru, cine e împotrivă, abțineri se adoptă, a doua parte, cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Și trecem la rezoluția în ansamblu. ei. Cine e pentru? Cine împotrivă? Abțineri. Se adoptă și această rezoluție cu unanimitate, din câte pot să văd. Trecem acum la cele șase rezoluții în ceea ce privește situația din Republica Centrafricană și aici avem o rezoluție comună a șase grupuri politice și a domnului Pașca. Votăm rezoluția. Prin vot nominal s-a deschis votul. A votat toată lumea? Da. Atunci închid votul. 51 de voturi pentru o abținere. Această rezoluție este adoptată. În proto- urm- Vă, acest protocol al ședinței va fi prezentat în următoarea ședință. Dacă nu are nimeni obiecții, atunci vom uh, prezenta mai departe deciziile luate azi cu privire la rezoluții. Cu aceasta suspendăm ședința noastră. Vă doresc tuturor drum bun spre casă reuniunea sa. a